Um, I'm pleased to present the court. Bună ziua, e o plăcere să, plă- să prezint uh, raportul Curții de Conturi privind punerea în aplicare a legislației legată de igiena în abatoarele din țările care au darat în 2004. Îi mulțumesc doamnei de Lange pentru prezentarea foarte detaliată pe care tocmai a făcut-o. Care e fundalul acestui raport, după care vă voi spune, după care voi trece la concluzii. Contextul. Există regulamente specifice privind abatoarele adoptate în pachetul igienă din 2004 și care a intrat în vigoare în ianuarie 2006. Dacă e să comparăm situația cu cea din statele UE care deja aplicau legislația, țările care au aderat în 2001, au uh, beneficiat de fonduri pentru a-și moderniza abatoarele și pentru a respecta noile cerințe. Prin, uh, prin auditul nostru am încercat să vedem dacă prin folosirea acestor uh, fonduri, într-adevăr, abatoarele acum sunt la standarde europene. Nu e o abordare tipică a curții de conturi, nu ne-am uitat neapărat la bani și la eficiența lor, ci la standarde și implementare. Am făcut vizite Republica Cehă, Ungaria, Cehia, Polonia și Slovenia la abatoare. Referitor la supraveghere. În primul rând, sistemul privind uh, aceste cerințe uh, a fost într-adevăr adecvat, însă a existat totuși o marjă de îmbunătățire a lucrurilor. Iar uh, în momentul auditului, comisia încă nu revisise toate cerințele, mai ales în ceea ce privește carnea de pui. În al treilea rând, au existat lacune în ceea ce privește implementarea planurilor anuale de implementare. Asta a redus adecvarea, nivelul de adecvare pentru controlele oficiale. Și de asemenea exista probleme legate de documentarea și programele anumitor state membre. În ceea ce privește punerea în aplicare a cerințelor de către manageri și operatori, într-adevăr, în general, lucrurile stau destul de bine. Deși în unele locuri trebuie să se îmbunătățească. În unele abătoare erau probleme, cum ar fi uh, suprafețe de curățare Uh, incorrect separate de celelalte. Existau și probleme legate de sistemul de control a riscurilor, existau de asemenea probleme legate de temperatură uneori și în unele abatoare existau și probleme legate de eșantionarea microbiologică. Aceste lacune se refereau, de exemplu, la nerespectarea termenilor privind uh, luarea de eșantioane. Și, de asemenea, există și probleme legate de trasarea originii cărnii în unele abatoare, deci trasabilitatea era o problemă. De asemenea, probleme legate de identificarea carcaselor și le, probleme legate de trasarea uh, animalului, practic, Asociațiile profesionale din țările membre nu stabilise deja, nu stabiliseră deja toate cele cerințe legate de igienă și control. Știm că asta încă nu era obligatoriu, însă există de asemenea probleme legate de uh, transferul de informații de la nivelul central către uh, abatoare în ceea ce privește utilizarea fondurilor. Comisia nu a evaluat specific acest lucru, însă e clar că fondurile europene au contribuit la restructurarea abatoarelor, la creșterea standardelor de igienă și la menținerea activității economice. Și în al doilea rând, în fiecare țară au existat cazuri în care perioada minimă de 5 ani nu a fost uh, respectată și unde nici obiectivele nu au fost atinse, ceea ce a redus impactul fondurilor. Curtea a făcut trei seturi de recomandări pentru a îmbunătăți modul de implementare uh, și de folosire a fondurilor. Și toate acestea apar în detaliu în raportul nostru. Ca să închei, știu că recent Comisia a propus o reformă a legii siguranței alimentare. E poate o ocazie bună pentru Comisie și autoritățile legislative să țină cont de recomandările incluse în raportul Curții de Conturi pentru a face ajustările de rigoare și modificările legislative care se impun. Vă mulțumesc pentru atenție și, bineînțeles, dacă aveți întrebări, cu cea mai mare plăcere vă răspund. Mulțumesc, domnule Catif, pentru această poziție a Curții de Conturi și deschid acum discuția pentru membrii Comisiei. Există întrebări? Se pare că nu e cazul, ba da, domnul Mulder. Just a very brief. O întrebare foarte pe scurt referitoare la funcționarea batoarelor și a pieței interne. Dacă condițiile de igienă nu sunt satisfăcătoare, care sunt urmările? Eu am citit un raport. Comisia a retras, se pare, unele subvenții, însă să ne gândim, de exemplu, că produsele respective ajung pe piață. Care ar fi urmările în cazul în care se descoperă că nu s-au uh, respectat standardele? Dorește cineva să intervină? Se pare că nu e cazul. Atunci întreb comisia dacă dorește să se exprime în legătură cu ideile expuse aici. Îl salut pe domnul Van Teic de la Digi Sanco și domnul Ivos. Cine dorește să ia cuvântul? Bitte schön. Thank you, Mr. Poftiți. Codnemer, că mă numesc și voi lua cuvântul. Recomandările de audit sunt acceptate de Comisia Europeană, deja s-au întreprins acțiuni. Salutăm concluziile Curții de Conturi în care se spune că structura generală a sistemului de supraveghere a cerințelor de igienă în noile state membre e adecvată. Comisia e de acord de asemenea cu declarația curții, cum că lacunele descoperite nu pun uh, sub semnul întrebării structura generală a sistemului de punere în aplicare a cerințelor de igienă. După cum știți, operatorii alimentari sunt principalii responsabili de siguranța proselor comercializate. Statele sunt responsabile de punerea în practică de asigurarea controlelor eficiale, de a, a asista comisia și biroul alimentar și veterinar în uh, inspecțiile sale. Comisia încurajează statele membre să facă toate controlele veterinare și să profite de orice ocazie de a o face și pe viitor. Și vă face asta și pe viitor. Țin să subliniez trei lucruri. În primul rând, Comisia își va menține colaborarea cu statele membre folosind mecanismele și procesele deja stabilite prin linii călăuzitoare, programe naționale de control și rapoarte anuale. Auditul uh, în curs de la birourile alimentare și veterinare vor asigura uh, eficiența controlelor, Rezultatele vor fi transmise statelor membre, se vor face de asemenea recomandări și li se va cere statelor membre să îmbunătățească situația și să dea informații în legătură cu uh, ce măsuri au luat în urma acestor recomandări. Pe lângă asta, Comisia va continua să facă publice rapoartele sale de audit. Referitor la o formare mai bună. Ne întâlnim regulat cu statele membre pentru ca statele membre să se implice în acest program. De asemenea, primim tot timpul feedback și pentru a asigura o comunicare efectivă, eficientă între servicii, uh, Știți că Agenția pentru Sănătatea Consumatorilor e responsabilă în domeniu. Deci pentru asta avem o procedură de operare standard pentru un schimb reciproc de informații. Și pentru a îmbunătăți acest program, rezultatele evaluărilor asupra performanței vor constitui baza pe care se vor lua alte acțiuni pe viitor. În ceea ce privește cadrul de evaluare, noi vrem să oferim un cadru unic de evaluare pentru toate intervențiile. Există mijloace pentru a îmbunătăți performanța programelor, pentru a asigura mm, tragerea la răspundere și a permite atingerea obiectivelor. Se fac de asemenea note orientative. Ca am stabilit de asemenea o rețea de evaluare pentru a înlesni schimbul de expertiză în ceea ce privește implementarea politicii de dezvoltare rurală. După 2013, sistemul de monitorizare și evaluare se va simplifica și îmbunătăți și mai mult. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Acum îi dau cuvântul doamnei raportor. Domnul Mulder, nu vi s-a răspuns la întrebare. Poate că am ratat eu răspunsul, spune domnul Mulder, însă eu unul n-am auzit nimic. Deci poate că domnul Van Dijk ne poate da un răspuns. Îmi pare rău că nu am răspuns. Regulile privind această situație sunt clare. Dacă există un impact asupra singurației alimentare, se iau acțiunile de rigoare. În rapoartele detaliate, în concluzii, se vede că nu întotdeauna există un impact direct asupra siguranței alimentare. Se pot exista, pot exista astfel de situații, însă siguranța alimentară nu e întotdeauna pusă în joc. You want to come Sunteți mulțumit, domnule Mulder? Rapid. Ok. Now, for... Mulțumesc. Acum, în încheiere, mai doriți să luați cuvântul, domnule Cardiff, de la Curtea de Conturi? doar să lămuresc un lucru. Noi nu suntem inspectori de siguranță alimentară, deci noi nu am analizat produsele alimentare finite. E clar că dacă nu s-ar fi impus legislația europeană, lucrurile n-ar fi fost așa de... n-ar fi stat... n-ar fi arătat așa de bine. Prelucarea carcaselor, de exemplu, e un exemplu. Noul cadru reglementar a impus asta. Fondurile europene au bunătățit lucrurile. Există probleme, însă probleme legate de punerea în aplicare, de implementare, legate de igienă. Însă în sistemul european de igienă există mai multe niveluri. Deci nu ar fi Adevărat, să sugerăm în raportul nostru că a existat o problemă legată de produsul finit din lanțul de producție. Însă știm, din cauza altor probleme legate de siguranță și igienă, știm că problemele în acest domeniu apar nu doar pentru că există o singură lacună la un moment dat în acest lanț alimentar, acest lanț de producție, ci mai multe probleme mai mici. Uh, da, au existat anumite probleme pe care le-am descoperit, deși nu erau sistematice, apăreau probleme diferite în locuri diferite, însă ne bucură faptul să auzim că recomandările noastre sunt acceptate de comisie și că se vor uh, lua acțiuni. Știm că față de nivelul nostru, numărul nostru de inspecții, biroul veterinar, oficiul veterinar, mă scuzați, efectuați de 10 ori mai multe controle, însă ne-am făcut și noi treaba și am descoperit ce am descoperit. Mulțumesc, doamna de Lange. Concluzia este că trebuie să acționăm în acest sens, pentru că există și uh, o nouă legislație privind controlele oficiale și cred că va trebui să reluăm această dezbatere cu acel prilej, pentru că în multe privințe ne-am învârtit în cerc. În legătură cu siguranța alimentară menționată de Ian Mulder, dacă analizăm concluziile deciziile curții privind cerințele de igienă, o parte din uh, dovezile date uh, vor avea implicații asupra siguranței alimentare. De pildă, există uh, deplasările de carne și de carcase din zone curate în zone murdare atunci când uh, sunt transportate aceste produse. Deci există aici o încălcare a prevederilor legate de igiena alimentară. Cu siguranță vor avea un impact asupra siguranței alimentare. Deci uh, eu uh, apreciez concluziile uh, curții, dar trebuie să știm și în ce măsură siguranța a fost afectată. Deci ă, trebuie să avem această preocupare în legătură cu aceste exemple și încă nu am primit din partea Comisiei un răspuns la întrebarea lui Jan Mulder. Ce ar fi însemnat ă, constatările pentru produse? Deci în abatoarele care ă, nu s-a respectat achiul, standardele comunitare, ce uh, impact au acele încălcări asupra produselor. Sigur, operăm la diverse niveluri, dar oare Comisia poate să confirme că în ce privește controlele veterinare, patru din cele cinci state membre vizitate au încălcat totuși anumite prevederi legale și atunci întrebarea este, în aceste state au fost efectuate corecții, au avut loc îmbunătățiri? Pentru că, de fapt, trebuie să existe și un control al controlorilor din partea Comisiei și trebuie să știe care sunt pașii care au fost făcuți în direcția cea bună. Mi-aș dori ca din partea Comisiei să primesc cel puțin acest răspuns. Și uh, Curtea ne-a spus că noua legislație ne oferă ocazia ca acum lucrurile să se îmbunătățească. Care ar fi principala concluzie? Sfatul pe care Curtea de Conturi poate să ne-l dea pentru ca uh, noi să acționăm diferit față de propunerea Comisiei din 2013 în ce privește controlele oficiale. Ce trebuie făcut altfel față de această propunere a Comisiei. Mulțumesc raportoarei. Domnul Sikerski dorește să intervină. Mulțumesc uh, foarte mult. Aș vrea să spun că încă simt că există o lipsă de informații. Dacă vorbim despre uh, procesarea cărnii ce anume a verificat Curtea de Conturi în legătură cu uh, abatoarele și uh, care este temeiul, care este baza pentru recomandările pe care le face, pentru că am înțeles că anumite standarde europene nu au fost respectate în abatoarele vizitate. Asta înseamnă oare că noi nu am beneficiat de destul timp pentru a face aceste analize sau este vorba despre o generalizare, pentru că și ceea ce ne-a spus Direcția Generală Sanco a fost formulat în termen foarte general, lucruri care poate s-ar referi la toate întreprinderile. Știu că este foarte costisitor să adaptăm să te adaptezi la noi prevederi legale. Cunosc acest lucru, uh, făcut parte și pe plan național din Comisia pentru Agricultură, dar ceea ce uh, am auzit astăzi a fost formulat foarte general. Lipsește un răspuns concret. Mulțumesc. Aș da cuvântul din nou comisiei și aș insista și eu asupra uh, solicitării raportoarei noastre. Noi suntem Comisia pentru Control Bugetar. Nu suntem interesați doar dacă banii au fost cheltuiți conform regulilor, dar și dacă uh, obiectivul care a fost stabilit de către programul european a fost atins sau nu întrebarea pe care a pus-o Esther de Lange, uh, controlul funcționează bine, calitatea cărnii care pleacă din abatoare este mai ridicată sau, să formulăm altfel, dorește Comisia să impună o corecție și eventual să sancționeze statele membre dacă nu se respectă aceste standarde de calitate în abatoare? Okay, I think I will respond on behalf because... Cred că voi răspunde, pentru că eu în Direcția Generală Sanco răspund de aspectele de igienă și după aceea voi da cuvântul colegul meu, expert în probleme de agricultură, pentru a vorbi despre finanțare. Deci aș vrea să vă confirm că în urma analizei făcute de Curtea de Conturi în cele cinci state membre, iar dumneavoastră uh, veți, uh, v-ați referit la faptul că un stat membru a răspuns, celelalte patru nu au corespuns însă cerințelor. Deci uh, s-au făcut recomandări tip follow-up în urma uh, controlul efectuat pentru ca statele membre să își corecteze regulamentele referitoare la igienă. Acest raport a fost disponibil pe plan public și eh, vreau să vă spun că nu au fost identificate efecte negative asupra calității cărnii, dar eh, repet că eh, noi am uh, analizat în mod special aspectele legate de igienă și am făcut recomandări de îmbunătățiri. Iar în ce privește cea de-a doua întrebare, colegul meu de la Direcția Generală Agri sper că va răspunde la ea. Mulțumesc foarte mult. Direcția Generală Agri a analizat ca responsabilitatea, sustenabilitatea să fie respectate în perioada de monitorizare Asta înseamnă că statele respective vor trebui, pe bază anuală, să fie verificate pentru a vedea dacă cerințele legate de condițiile de igienă din abatoare vor fi respectate sau nu, iar inclusiv auditorii noștri vor urmări aceste monitorizări. Ok. Mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri. Dacă nu există alte înscrieri la cuvânt în legătură cu acest subiect, atunci putem încheia dezbaterea pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Trecem la următorul punct. Este vorba despre raportul special Direcționarea ajutoarelor pentru modernizarea exploatațiilor agricole iar la acest punct, în legătură cu ajutoarele pentru modernizarea întreprinderilor agricole, participă din partea Curții de Conturi domnul Gut pe și îi voi da cuvântul bun venit. Aveți cuvântul. Ah, moment. Ja, bitteschön. Äh, Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Doamna Budbergoite. Mulțumesc, domnule președinte. Curtea a, a pus în aplicare măsura 121 cu privire la ajutorarea și modernizarea exploatărilor agricole cu scopul de a crește a eficiența acestora. Măsura este accesibilă tuturor statelor membre și este unul din principalele noastre capitole de eh, cheltuieli. Din, pentru perioada 2007-2013, eh, bugetul este de 11,1 miliarde euro, adică 11% din fondurile totale pentru agricultură. Uh, din care 670 de miliarde sunt din uh, verificarea stării de sănătate a uh, politicii agricole comune. În ce privește obiectul acestui raport, au fost vizate noile tehnologii, inovarea, diversificarea și elementele de calitate. Important este ca uh, obiectivele să fie astfel formulate încât să corespundă un, uh, priorităților UE. Criteriile de selecție sunt folosite pentru a identifica cele mai adecvate proiecte și pentru a uh, reduce la minim riscurile economice și alte riscuri sistemice. Curtea consideră că obiectivul măsurii a fost atins în general, eh, dar că există, eh, au existat eh, riscuri și deficiențe în ce privește unele aspecte generale care vizează investiția în noi tehnologie. Noi credem că măsura 121 are potențialul de a livra valoare adăugată pentru banii cheltuiți extinderea fomburării de obiective pentru cele 10 state membre vizate nu a dus la o prioritizare a proiectelor. Doar două state membre au avut două priorități foarte clare de direcționare, altele au avut sisteme de implementare mai slabe. Aceste sisteme mai slabe contribuie la o utilizare mai puțin judicioasă a fondurilor publice. Tocmai de aceea Comisia a adoptat uh, unele programe care nu au fost suficient de uh, concret conturate. În același timp, statele uh, membre nu au împărtășit uh, criteriile lor proprii de selecție pentru participare la această măsură ceea ce face ca Comisia să nu poată verifica dacă obiectivul a fost într-adevăr atinse sau nu. De asemenea, a existat și o lipsa unei direcționări care să arate care sunt acele obiective ce puteau fi atinse din, din afara resurselor bugetare alocate verificării stării de sănătate a PAC. Este important ca aceste indicatori să fie respectați pentru eficiența uh, mai crescută a măsurii. Tocmai de aceea, Curtea apreciază că uh, nu există suficiente date relevante care să susțină eficiența măsurii. În același timp, nu au fost eficace nici măsurile de planificare din statele membre. Ce se poate face pentru uh, creșterea eficacității măsurii 121? În primul rând, Comisia trebuie să propună o legislație cu cerințe foarte clare, iar statele membre trebuie să uh, uh, răspundă exact acestor cerințe. Iar Comisia, atunci când aprobă aceste planuri de dezvoltare regională, Eh, trebuie să verifice dacă criteriile au fost respectate. În al doilea rând, acolo unde există intenția de a evidenția anumite măsuri și unde există o oarecare prioritizare în cadrul verificării stării de sănătate a PAC, Comisia trebuie să formuleze niște cerințe foarte specifice. În al treilea rând, Comisia trebuie să se asigure că Uh, se organizează un schimb de date uh, fiabile pentru o mai bună gestionare a uh, măsurii. 4. Statele membre trebuie să ia măsuri pentru a nu se ajunge la finanțarea unor proiecte în care viabilitatea financiară sau pe alte planuri ale proiectului este pusă sub semnul întrebării. 5. Este important ca uh, toate măsurile să se acorde doar proiectelor care sunt uh, uh, active la momentul depunerii solicitării de finanțare. Apoi, pentru noua perioadă de bugetară, trebuie ca Comisia să facă aceste noi propuneri concrete. În încheiere, notăm că raportorul uh, solicită curții să formuleze niște criterii de uh, cost-beneficiu ca uh, instrument de măsurare obiectivă a cheltuirii um, acestor fonduri destinate modernizării și inovării. Însă nu cred că curtea are sarcina și atribuția de a formula astfel de indicatori. Trebuie ca gestionarii programelor să facă acest lucru. Iar pentru viitor uh, propunem ca criteriile statelor, uh, criteriile de selecție ale statelor membre să corespundă celor mai bune practici uh, din aceste state membre. Eu vreau să mulțumesc Comisiei pentru buna cooperare în perioada acestei proceduri de audit, Vreau să mulțumesc și raportoare, doamne Ayala Sander, pentru raportul său și vă stau la dispoziție pentru orice întrebare ați avea. Mulțumesc, doamne Budbergaite. Și acum dau cuvântul doamnei raportor Ayala Sender. Vă rog. în Mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Fundercaite pentru excelentul raport pe care ni l-a prezentat. Îi mulțumesc și pentru schimbul de informații și pentru cooperarea pe care am avut-o. E un raport important, mai ales dacă ne gândim la faptul că măsurile de dezvoltare rurală reprezintă ceva foarte sensibil în cadrul acestei politice, acestei politici. nu e vorba aici doar de dezvoltarea sectorului nostru agrar, e vorba și de viitorul unor politici importante, cum ar fi siguranța alimentară, protecția mediului, protecția peisajului, gestiunea teritoriului și așa mai departe. Doamna Bundberg Gaite a analizat mai ales măsura 121 care e menită să modernizeze exploatațiile. Și referitor la asta, concluziile din raport mi se par corecte. Și anume, știind că dezvoltarea rurală e un nou pilon care acum a fost pe cale de a se consolida cu regulile sale, ce parte ca și ajutoarele directe am avut un mecanism solist care, solid care oferea anumită fiabilitate, uh, care mă scuzați, în cazul ajutoarelor de stat aveam un mecanism de fiabilitate clar, uh, însă în cazul dezvoltării rurale lucrurile nu erau așa de clare, deci de aceea a trebuit să îmbunătățim sistemul uh, și mecanismul de control și evaluare. De fapt, cadrul comun de monitorizare și evaluare. E vorba deci de măsura 121, e vorba de 11,1 miliarde de euro aproximativ, deci nu e măsura cu finanțarea cea mai mare, însă are totuși o sarcină fundamentală legată de modernizarea exploatațiilor pentru a atinge obiectivele stabilite. Referitor la concluziile curții de conturi, Într-adevăr, trebuie îmbunătățit sistemul de monitorizare și evaluare. Statele membre trebuie să-și omogenizeze mai mult datele uh, care sunt alimentate în sistem pentru ca acestea să fie relevante și, de asemenea, indicatorii privind uh, aceste date trebuie să poată fi comparați pentru a avea un sistem mai bun de evaluare și control. De asemenea, trebuie să se evite toată acea dispersare care trece de la mm, momentul în care se fac cererile uh, și ulterior. Deci trebuie să fim mult mai, uh, ar trebui să fim, să se dea dovadă de mult mai multă concentrare pentru a nu limita capacitatea de acțiune. Sunt de acord de asemenea cu faptul că există o diversitate foarte mare și o lipsă de omogeneitate în ceea ce privește punerea în aplicare specifică a priorităților comunitare. Și de aceea e greu să se facă o evaluare uniformă. Vedem ce se întâmplă și cu calendarul. În cazul României, de exemplu, nu au putut fi date toate elementele de evaluare în cadrul procedurii. La un moment dat rezultatele apăreau negative, însă la sfârșitul procesului de evaluare s-a demonstrat că sistemul de indicatori era suficient de restrictiv pentru ca rezultatul final să fie mult mai bun decât cel obținut în alte teritorii evaluate de Curtea de Conturi cum ar fi Baden-Württemberg în Germania sau Catalonia în Spania. Deci în cadrul calendarului trebuie să ne dăm seama că acești indicatori și aceste criterii trebuie să fie suficient de uh, omologabil pentru ca rezultatele să nu apară uh, la un moment dat, deci pe parcursul evaluării, uh, atât de diferite de asemenea, trebuie să se mențină sprijinul pentru modernizarea sistemelor operative pentru aceste exploatații, deoarece s-a demonstrat că deși trebuie îmbunătățit sistemul de uh, înaintare de cereri, sistemul la nivel de teritoriu a îmbunătățit nivelul de modernizare a exploatațiilor. De asemenea, Uh, e un mare ajutor pentru a asigura uh, schimbarea generațională de care avem așa de mare nevoie la nivel local. Sunt de acord, de, de acord cu doamna Budbergaite. Nu e ceva obișnuit să tragem cumva la răspundere curtea de conturi în legătură cu evaluările lor, însă uh, Trebuie să spun că, într-un oarecare fel, comentariile făcute de Curtea de Conturi par contradictorii la un moment dat. Pe de-o parte, se explică că e normal să se modernizeze exploatațiile, să se achiziționeze echipamente, să facă investiții în sistemele de sistemele agricole, deci e normal să existe acest nivel de modernizare, însă după aceea ni se spune că dar fiindcă e normal că se face această modernizare, astea nu sunt niște criterii pentru inovare. De aceea eu mi-am permis să cer să ne lămurească pentru mai multă transparență, să, ne lămurească să ne spună ce criterii s-au folosit. Doar ce după aceea în text iarăși apar anumite contradicții. Atunci când s-a văzut clar că sistemele nu erau suficient de exigente sau eficace, cum ar fi în cazul Luxemburgului sau um, Polonia. Deci în aceste situații exemplele respective au fost folosite drept criterii restrictive. Deci eu nu înțeleg exact. Mi se pare totuși ceva contradictoriu între declarația de principiu și explicațiile care apar în text. Deci de aceea mi-am permis, mi-am permis să o rog pe doamna Bud, Berba, Bud Bergaite să ne lămurească în ce fel crede dumneai că trebuie stabilite aceste criterii, mai ales criteriile cost-beneficiu, randament. Deci ce înseamnă? Se investește în noi echipamente, după aia ai un sistem de gestiune nou. Deci asta presupune nu doar o modernizare, ci și o anumită inovare. Deci eu mă tot gândesc la ce criterii de inovare aplică uh, Curtea de Conturi. În evaluare, de asemenea, s-au folosit mai multe sisteme teritoriale. De exemplu, în Spania s-a folosit Catalonia, în Germania Baden-Württemberg. Sunt niște teritorii, nu știu dacă sunt reprezentative pentru întreg teritoriul. Polonia pare să fie considerată ca un stat per ansamblu, la fel și România. Deci de aceea vreau să întreb care au fost criteriile de selecție atunci când faci comparații. Deci dacă alegi Catalonia pentru a reprezenta întreaga Spanie în ceea ce privește modernizarea instalațiilor agricole, e clar că imaginea e diferită dacă am fi folosit uh, o altă regiune din Spania, Extremadura sau Galicia. Deci concluziile s-ar putea să fie diferite, deci de aceea aș, aș vrea să cer curții de conturi câteva lămuriri uh, pentru ca pe viitor să putem măsura mai bine situația și să putem să ajungem la niște concluzii valabile în legătură cu programele întreprinse de comisie și e tot ce am avut de spus. Acum, bineînțeles, aștept întrebările sau comentariile colegilor. Vă mulțumesc! Dacă, dacă dorește altcineva să ia cuvântul, doamna de Lange. Mulțumesc. Din ce a spus uh, raportoarea în legătură cu criteriile de selecție, ne interesează de ce Comisia a, a aprobat toate aceste trei programe de dezvoltare regionale, pentru că două era clar că erau foarte clar țintite, două nu erau deloc uh, concret formulate și atunci de ce au procedat în acest fel? De ce nu s-a făcut aceste, această distinție între cele trei categorii de programe? Apoi, în cadrul verificării stării de sănătate a politicii agricole comune și a politicii de dezvoltare regională, Comisia Europeană a propus să, exist, să fie introduse uh, obiective uh, suplimentare în domeniul agricol, cum ar fi biodiversitatea, schimbările climatice, uh, calitatea apei și așa mai departe. Și atunci vreau să întreb Comisia în ce măsură aceste cheltuieli din uh, domeniul dezvoltării regionale îndeplinesc și uh, criteriile pe care le-am enunțat. Uh, poate că anumite obiective sunt de natură să modernizeze fondurile, dar poate că nu sunt neapărat adecvate pentru Uh, agricultură în termeni concreți și atunci uh, trebuie să știm dacă comisia a verificat, dacă, uh, dacă a verificat comisia că există într-adevăr această situație de win-win, câștig-câștig sau sau dacă elementele de biodiversitate sau de energie regenerabilă uh, sunt, uh, sunt elemente care ar putea crea uh, mai degrabă obstacole. Da? Adică trebuie să știm Știm câte anume din aceste obiective sunt uh, într-adevăr moderne, duc la modernizare și câte uh, păstrează uh, programele în structura lor mai veche. Mulțumim. Domnul Sikierski. Mulțumesc. În ce privește îmbunătățirea competitivității fermelor, să știți că modernizarea și nu neapărat înnoirea parcului auto reprezintă elementul principal. Pentru că și, și asta are un, un cu totul alt impact asupra uh, mediului și asupra uh, întreprinderii agricolă modernizarea într-un, uh, într-o întreprindere agricolă trebuie să corespundă cerinței minime de a nu dăuna mai mult decât aduce uh, îmbunătățiri. Apoi, în ce privește uh, mijloacele modernizării, aici am o rezervă metodologică. Adică, trebuie ca verificate uh, fiabilitatea și um, uh, obiectivitatea uh, măsurilor care sunt până la urmă implementate prin autoritățile naționale care pun în practică programele. Deci Curtea de Conturi ar trebui să verifice în ce măsură într-adevăr sunt cheltuiți în mod, mod judecios banii. Și atunci trebuie să ne întrebăm um, Uh, care sunt regulile aplicabile aici? Cele ale statelor membre, care apoi sunt auditate de DG Agri, sau niște reguli la nivel comunitar? Eu nu vreau să acuz pe nimeni, ci doar vreau să arăt că există aici o dilemă. Și atunci, în ce privește uh, cele spuse de doamna raportor, în ce măsură am putea să considerăm că creșterea competitivității în, trebuie să facă și în raport cu suprafața întreprinderii agricole. Pentru că în funcție de acest element a suprafeței trebuie aplicate și criterii diferite. Pentru că, pentru că achiziția unui tractor nu neapărat are rolul de a moderniza ferma, unitatea agricolă respectivă dar nici nu pot să lucrez nici nu poți să lucrezi uh, uh, în mod competitiv dacă nu ai uh, un, un tractor, dacă nu ai un utilaj mecanic în, în, într-o întreprindere agricolă. Deci modernizarea poate începe de la diferite nivele. La început probabil încep cu dotarea de bază, dacă nu ai nici măcar acea dotare. Și ă, dacă deja întreprinderea agricolă se află la alt ă, nivel, atunci ă, sigur că sunt altele măsurile care se impun. Deci trebuie să ținem cont aici de aceste diferențe care există în statele membre, precum și de diferențele dintre întreprinderile cu diferite suprafețe. Deci cu, cu, cu totul altele trebuie să fie criteriile aplicabile în țările de jos, de pildă, sau Polonia și România în altă, de altă parte. Deci noi nu putem să trecem la treptele, treptele avansate ale modernizării dacă nu uh, satisfacem mai întâi niște exigențe de modernizare de bază. Și de aceea trebuie să solicit Curții de Conturi Europene și Comisiei să țină cont de aceste lucruri. Noi, noi, uh, uh, sigur că se spune că noi nu vom mai finanța astfel de produs, mijloace de producție, dar nu poți să uh, Eh, cumperi niște utilaje rafinate dacă nu ai măcar la dispoziție nici măcar eh, elemente de producție de bază. De aceea, încă o dată, pledez ca aceste eh, deosebiri și eh, diferențe naționale să fie avute în vedere, pentru că altminteri eh, vom ajunge la concluzii, la concluzii care nu sunt corecte în ceea ce privește diferențele dintre diferitele state membre. Wow. Mulțumesc, spune președintele, nu am alte înscrieri la cuvânt și atunci am rugămintea ca comisia să reacționeze. Nu știu cine este aici din partea DG Agri. Domnul José Manuel Susa și domnul Haniotis reprezintă DG Agri. Cui pot să-i dau cuvântul? <coughs> Many thanks for giving me the floor. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Um, I, first of all, let me... În primul rând, vreau să-i mulțumesc Curții de Conturi și doamnei raportor pentru munca făcută. Vă mulțumesc pentru recomandările Curții și mulțumesc și raportoare pentru sugestii. Credem cu toții că pe viitor trebuie îmbunătățită eficiența și randamentul banilor publici folosiți pentru modernizarea agriculturii. Deci cu toții suntem pe aceeași lungime de undă în această privință. Însă trebuie să ne gândim cum contribuie noul cadru legislativ la atingerea acestui obiectiv. Vreau să subliniez că deja, în prezent, se fac eforturi. Și dacă mă uit la recomandarea numărul 1, trebuie să vă spun că există diferite modalități de a face asta și mă gândesc la criteriile de selecție la criteriile de eligibilitate, la criteriul uh, diferențierii regionale, la diferențierea intensității ajutorului în funcție de tipul de beneficiar, de investiție sau uh, de alocare. Acum, proiectul nostru se, programul nostru se bazează pe o strategie. Pe viitor, această abordare strategică va fi consolidată în funcție de analizele făcute, în funcție de o strategie care abordează nevoile unei regiuni sau unei țări. Depinde dacă suntem într-o țară regionalizată sau o țară cu programare națională. După aceea, statul membru trebuie să-și identifice nevoile și să propună investițiile necesare pentru a se îndrepta pe calea cea bună. Asta depinde, bineînțeles, de nivelul de dezvoltare din fiecare regine, regiune. E important să existe o coerență între nevoile și instrumentele puse la dispoziție pentru a soluționa problemele. Referitor la criteriile de selecție. Noua propunere, bineînțeles, va fi, va consolida nevoia de a avea niște selecție mai bine țintite. Deocamdată vreau să vă amintesc că aici avem un sistem de gestiune comună, De deci statele membre trebuie să ofere o evaluare ex ante a situației pentru a elabora în mod concret și eficient structura programului uh, propus pentru regiunea respectivă. Și pe viitor știți că ne vom concentra mult mai mult pe obiective. Se definesc șase priorități și pentru fiecare din acestea trei idei centrale. E clar că strategia se va potrivi mult mai bine cu obiectivele pe viitor. Pe de altă parte, în noua legislație, mai ales în articolul 18 din noua propunere, ați definit o cale de a avea o țintire mai clară care să țină cont de nevoile statelor membre. Însă statele membre trebuie să hotărască și să verifice modul de adecvare între propuneri și obiective. Obiectivele se vor baza pe rezultate indicative. Mă era recomandarea numărul 2. Se spune că trebuie să se consolideze mai mult datele de monitorizare. E drept, însă. Permiteți-mi să subliniez faptul că deja cadrul comun de monitorizare și evaluare e unul dintre cele mai dezvoltate. Una dintre cele mai dezvoltate politici legate de această politică. Prin regulamentul 1698 am introdus un sistem care e drept, e perfectibil, însă din experiența dobândită până acum, avem cum să facem un raport de valoare la jumătate de mandat care se bazează pe un corp de indicatori care ne arată că e drept, criteriile trebuie simplificate, însă totuși ne oferă ceva informații. Pentru perioada actuală încă nu am reușit asta. Vom reuși să facem asta pentru anul 2015. După aceea, în 2017, până atunci, înainte de 2017, vom prezenta un raport de valoare ex post după care se va verifica tot ceea ce am publicat. Ceea ce privește cadrul comun de evaluare, de monitorizare și evaluare. Noi vrem să pregătim un mai bun cadru și facem alte eforturi în ceea ce privește interacțiunea noastră cu toți operatorii publici, privați, pentru a avea rezultate mai bune în monitorizarea următoarei perioade de programare. Aș vrea acum să mă refer la recomandarea 4. Pe viitor, măsurile și activitatea economică vor fi mult mai legate de planul de afaceri decât în trecut. Însă încă o dată ne aflăm undeva între două modalități de a vedea lucrurile pe de o parte să nu creștem povara administrativă pentru statele membre și în al doilea rând să răspundem la aceste două întrebări care ne obligă să fim mult mai rafinați în ceea ce privește instrumentele de analiză și evaluare. Deci un echilibru se impune aici. Atunci când vom cere mai multe informații statelor membre se va stabili un parcurs pentru fiecare stat pentru a interpreta mai bine eficiența politicilor noastre. Deci noi nu vrem, după cum spuneam, să creăm o povară suplimentară din punct de vedere administrativ și, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, Comisia a propus deja, în perioada actuală, în ceea ce privește omogenizarea procesului legislativ, deci am propus o nouă disciplină, o cheltuială făcută după solicitarea sprijinului va fi considerată eligibilă. Comisia a propus de asemenea ca pentru următoarea perioadă de programare statele membre să poată considera eligibilă o cheltuială care a avut loc după acordarea grantului. Sunt niște instrumente pentru a reduce problemele existente. Cred că m-am referit la principalele comentarii făcute astăzi aici în text și, de asemenea, țin să vă spun că sunt dispus să ne continuăm colaborarea cu Curtea de Conturi pentru o cât mai bună evaluare a rezultatelor politicilor noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim! Dorește cineva, altcineva să intervină? Îi dau cuvântul curții de conturi doamnei Budbergaite, dacă dorește să intervină. I'd like to thank... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor pentru întrebările interesante pentru noi. Voi începe cu întrebarea primită din partea raportoarei în legătură cu criteriile de selecție și de stabilirea obiectivelor. Vreau să vă spun că noi am stabilit uh, anumite obiective specifice și eh, există la modul general în regulament. Sigur că statele membre trebuie să decidă după aceea dacă aceste obiective reflectă necesitățile, prioritățile lor în ce privește calitatea, inovația tehnologică și diversificarea. După aceea, statele membre în uh, ce privește programul de dezvoltare, trebuie să definească obiective clare, specifice, care reflectă specificul uh, etapei și după aceea, în ce privește programul de dezvoltare rurală, trebuie să existe și anumite uh, criterii restrictive în ce privește categoriile care pot să participe și tipurile de ajutor pentru diversele tipuri de proiecte pentru a uh, folosi criterii specifice de selecție pentru identificarea acelor proiecte care pot să aducă cea mai mare contribuție pentru atingerea obiectivelor uh, și, uh, din acest punct de vedere, procedurile de selecție se desfășoară pentru ca riscurile să fie minimalizate. Și spuneam că nu noi suntem cei care trebuie să decidem ce tipuri de criterii de selecție trebuie să fie folosite, dar noi, în raportul nostru, am spus în alineatul 26 și alineatul 27 și 28, și, de asemenea, în uh, pachetul numărul 2 am spus că toate aceste criterii de selecție Uh, pe care le-am analizat în statele membre care au acționat restrictiv, uh, ele au contribuit uh, a fi atinse mai bine obiectivele. În Ungaria, de pildă, au fost organizate licitații pentru sectoare foarte specifice, ca de pildă modernizarea fermelor pentru animale și trebuie să spun că Există o diferență între momentul în care Curtea de Conturi uh, ia o decizie și desfășoară un audit, criteriile noastre de auditare uh, își propun să vadă dacă statele membre au criterii de selecție adecvate. Și uh, sigur că trebuie să înțelegem diferențele care există între criteriile noastre de auditare și criteriile uh, de selecție cu care se lucrează în diversele state membre, care se pot concentra mai bine pe proiectele care pot să le servească cel mai bine și care uh, țin seama de specificul necesităților respectivului stat național. Aș vrea să mai spun. că Ehm, nu sunt de părere cu doamna Ayala Sender, care vede o anume contradicție în raportul de auditare, pentru că este inevitabil eh, să acționeze astfel. Eh, o fermă eh, este desfășoară o activitate îmbunătățită atunci când uh, s-au făcut investiții în modernizare și uh, dacă obiectivele au fost uh, în acest sens bine stabilite de la bun început, atunci evident că și programul are șanse de reușită. Deci așa înțelegem noi, de fapt, analiza făcută și concluziile din raport. În ce privește selecția statelor membre pentru procesul de auditare? Uh, auditul s-a referit la 10 state membre, șapte dintre ele au fost chiar vizitate de către Consiliul nostru. Bineînțeles că noi nu putem să ne concentrăm pe activitatea tuturor statelor membre și uh, selectarea statelor membre depinde și de nivelul de uh, cheltuieli efectuate în statul membru sau într-o anume regiune. Pentru că uneori statul membru Polonia, de pildă, are un program de dezvoltare regională, altele au câte, state au câteva programe de dezvoltare regională. Dar curtea trebuie să țină seama și de aspectele geografice pentru a acționa echilibrat și, nu, în ultimul rând, ne dorim, de fapt, o uh, echilibrare a analizelor făcute între statele membre uh, vechi ale Uniunii Europene și noile state membre. Deci, în baza unei asemenea selecții uh, facem auditarea și pregătim uh, compararea și concluziile relevante pentru comisie. Cred că acestea ar fi câteva lucruri esențiale de spus. Mulțumesc foarte mult, doamne Butrete. Dacă raportoarea dorește să mai intervină, îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Încă o dată vreau să le mulțumesc tuturor pentru colaborare, să le mulțumesc și colegilor pentru comentariile făcute. E drept că noi trebuie să insistăm asupra ceea ce spuneam și eu anterior. Începe acum o nouă programare, o nouă perioadă de programare. Comisia ne-a explicat cum anume putem îmbunătăți propunerea legată de aceste măsuri, deci ținând cont de recomandările făcute de Curtea de Conturi și de noi. Deci, da, într-adevăr, trebuie să vedem cum poate fi îmbunătățită modernizarea exploatațiilor agricole, cum putem da locuri de muncă într-un domeniu atât de esențial pentru uh, Uh, gestionarea teritoriului. Aici e important schimbul între generații, e important viitorul politicii noastre de dezvoltare rurală. Eu nu insist așa pur și simplu pentru că țin eu neapărat. Raportul Curții de Conturi are un impact important nu doar asupra modificărilor pe care trebuie să le facă comisia sau asupra îmbunătăților din statele membre. Trebuie să vedem cum putem îmbunătăți evaluarea uh, și indicatorii folosiți. Eu vă spuneam că atunci când am citit raportul cu mare atenție, am văzut anumite contradicții, după părerea mea. Punctele 26, 27, 28. Cititorul documentului, citind textul, își dă seama, deci că la 26 nu s-au aplicat cerințele la fel ca la punctul 26, cei de la 27 au făcut-o și mai bine, însă în această serie ne dăm seama că în tabelul de rezultate generale, statele sau regiunile la care se referă Curtea de Conturi la punctul 27 au fost cele care au uh, lucrat clar în mod insuficient în timp ce acele state și regiuni de la punctul 26, ca, despre care am putea crede din text că nu au aplicat în general criteriile cel mai restrictive, deci ne dăm seama că până la urmă aceste țări sau regiuni se descurcă nu neapărat uh, extraordinar, însă totuși se descurcă destul de bine. Deci atunci când cetățenii citesc aceste rapoarte din partea Curții de Conturi, ar trebui să poată face, să poată, ar trebui să, să poată recurge la niște comparații, comparații uh, valabile. Deci asta spuneam eu, nu mi se pare normal să se vorbească cumva de regiuni, Catalonia și Baden-Württemberg pe de-o parte și Polonia pe de altă parte, care e un stat întreg. Uh, în orice caz, eu uh, vă mulțumesc tuturor pentru opinii, mulțumesc pentru acest raport. Nu știu dacă vor exista amendamente, asta depinde de procedura administrativă. Vă mulțumesc foarte mult. Ok. Yeah, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Cred că putem încheia aici discuția pe marginea subiectului numărul 5. Și continuăm cu punctul următor. Este vorba despre raportul special gestionarea conflictelor de interese în agențiile Uniunii Europene selectate. Raportoarea noastră este din nou Inez Ayala Sender. Inez. Cred, cred că uh, la întâlnirea anterioară deja am ascultat opinii, acum opinia raportoarei. Estamos... Da, într-adevăr. Acestea sunt concluziile referitoare nu doar la întreaga procedură de descărcare de gestiune a agențiilor de anul trecut, nu ține doar de învățăminte pe care le-am tras anul trecut, de analiza făcută de criteriul fundamental al conflictului de interes, de care am ținut cod, deci nu e vorba doar de anumite agenții care au constituit uh, obiectul uh, raportului Curții de Conturi. Eu cred că comisia noastră s-a gândit la un moment dat să se gândească la o viziune mai generală a unuia dintre aspectele cele mai importante care țin de, ține de fiabilitate și de modul în care bugetul e gestionat în mod transparent. Nu doar la agenții, ci în general, în Uniunea Europeană, deși aici e vorba doar de agenții. Ceea ce vește audierea pe care am avut, recomandările apar în raportul meu. Cred că sunt interesante, deși poate că se pot face și altele. Vreau să le spun membrilor comisiei că uh, mare parte din ce am aflat la audiere apare deja în raportul domnului Gerbrandi privind descărcarea de gestiune la agenții. Și acolo deja am aplicat anumite aspecte care au de-a face cu aceste îmbunătățiri. Aș vrea să Mă refer mai ales la faptul că e important ca și pe viitor să menținem autonomia și independența agențiilor. E un criteriu fundamental. Sunt niște agenții descentralizate, trebuie să ținem cont însă în același timp de nevoile lor specifice privind gestionarea conflictului de interese. Agenția de securitate aeriană nu e același lucru cu agenția privind drepturile omului sau cea care se ocupă de siguranța maritimă sau de gestionarea muncii. În al doilea rând, trebuie să menținem trimiterea și trimiterea la recomandările OCD privind conflictele de interes. Însă trebuie să ținem cont de faptul că e vorba de serviciile publice, în general aici. Prin urmare, e, e greu să aplicăm asta la, în domeniul uh, public-privat, unde alte interese intră în joc și unde nu sunt uh, privite practic consiliile de administrație. Deci orientările OCDE pot fi avute în vedere, însă să nu uităm că noi avem totuși nevoie de niște norme specifice. De asemenea, salutăm faptul că în urma dezbaterii și în urma procedurii de anul trecut, Comisia a publicat o foaie de parcurs în legătură cu nevoia de a avea un cadru comun de reglementare pentru toate aspectele ce țin de conflictele de interes. Deci am văzut cum fiecare organ, în funcție de uh, programul său, uh, își stabilește prioritățile. Deci noi sperăm ca până la sfârșitul anului uh, Comisia să facă acest lucru. Pe de altă parte, credem că e important ca aceste norme, aceste reguli să nu se tot uh, înmulțească ca niște buruieni. Trebuie totuși să menținem un anumit nivel de simplitate. E clar că noi trebuie să descifrăm toate nevoile și să ajungem la cerințele esențiale. Normele trebuie să fie cât mai simple, cât mai uh, ușor de pus în aplicare. Dacă există mai multe ramificații, va fi greu să procedăm la un control și va fi greu de asemenea să uh, respectăm cerințele de transparență. De asemenea, credem că e important să ținem cont de ce se întâmplă după aceea, atât la nivel de responsabili tehnici sau experți din diferitele agenții, cât și la nivel de uh, membri ai Consiliilor de Administrație. Deci de aceea inițiativa ombudsmanului e foarte binevenită. Uh, el vrea să analizeze acel sistem uh, numit în engleză revolving door, deci multe posturi din sectorul, multe persoane uh, recurg, uh, obțin întâi un post în sectorul public, după aceea în sectorul privat. E foarte important să vedem care e situația conflictelor de interese aici. Trebuie să fim foarte riguroși, foarte stricți în ceea ce privește identificarea și definirea acestui tip de conflict de interes. Nu vrem să creăm un fel de alarmă, situație alarmistă generalizată. Mm, dacă am ajunge la așa ceva, am fi practic ă, copleșiți de ce se întâmplă și am avea impresia că nu mai putem aborda deloc această problemă în ce caz, eu cred că a fost un pas înainte. S-a, după raportul Curții de Conturi, după ultima descărcare de gestiune, agențiile măcar și-au dat seama că trebuie să uh, facă față acestui uh, risc de conflicte de interes. Raportul domnului Gerbrandi a fost fundamental în această privință. Credem în continuare că e bine să fie supravegheată situația din agenții de către Curtea de Conturi, mai ales la cele agenții unde nivelul de impact poate fi mai ridicat, unde e vorba de sănătate, de exemplu, de siguranță. Să... În general, întreaga administrație e vizată aici și credem că ar trebui de asemenea să se stabilească un raport specific în legătură cu conflictele de interes. Deci să se extindă cumva domeniul de aplicare. O identificare a lacunelor ne-ar ajuta de asemenea să fim mai uh, riguroși atunci când cerem să se ia măsurile necesare. În continuare, credem că trebuie actualizat registrul de transparență privind uh, grupurile de lobby, de interes. Deci e o îmbunătățire necesară în permanență. Și de asemenea, credem că trebuie să se aplice măsuri specifice cum ar fi o transparență sporită în ceea ce privește uh, experții, membrii consiliilor de administrație, CV-urile lor, declarațiile lor de avere trebuie să fie văzute, să vadă care sunt interesele lor, trebuie să fie tot timpul actualizate aceste informații pentru a menține un nivel de transparență și de control uh, adecvat. Trebuie publicate de asemenea procesele verbale de la consiliile de administrație, așa cum așa cum ar fi cazul. De asemenea, credem că o mare parte din conflictele de interes au de-a face cu fragilizarea administrației publice europene. Deci tot ceea ce ține de consolidarea statutului personalului e important. Tot ceea ce ține de limitarea externalizării anumitor sarcini pe care le are Comisia Deci aici nivelul trebuie să fie cât mai redus. Deci cu cât externalizăm și privatizăm mai mult, cu atât crește mai mult conflictul, riscul de conflict de interes și cu atât crește nevoia de a uh, urmări, de a monitoriza situația cu atenție. Deci ar trebui să ne gândim de două ori înainte de a externaliza anumite sarcine uh, sarcini ale comisiei și să fim de asemenea și mai uh, conștienți și mai atenți atunci când uh, distribuim resurse umane, când angajăm resurse umane. Deci, nu știu, poate că ar, trebui, ar fi trebuit să apărăm mai mult uh, figura funcționarului public pentru a reduce conflictele de interes. Deci dacă tot reducem personalul nostru, care nu are conflicte de interes, uh, dacă uh, recurgem din ce în ce mai mult la personal care provine din rândurile industriei, asta e, nu avem cum să ne plângem că apar astfel de conflicte de interes. Deci nu trebuie să-i ostracizăm, deoarece și acești oameni trebuie să-și uh, câștige viața, traiul. Deci am învățat mult și din audierile pe care le-am tot organizat. Uh, am învățat mult de pe urma dificultăților ă, întâmpinate și e important să știm și din partea agențiilor dacă întâmpină dificultăți atunci când trebuie să pună practică recomandările. Asta e tot. Încă o dată îi mulțumesc curții de conturi și acum aștept întrebările colegilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, avem o înscriere la cuvânt și doream să atrag atenția asupra faptului că raportorul în legătură cu următorul punct de pe ordinea de zi Ian Mulder m-a anunțat că la ora 17 va trebui să participe la o altă întâlnire, deci v-aș propune să încercăm să acționăm cât mai compact. Mulțumesc, spune domnul Bart Stes. Mulțumesc raportoarei și mulțumesc și pentru acest document de lucru. Am acordat multă atenție descărcării de gestiune și eu cred că asta dovedește că este un aspect important pentru toată lumea. Poate că ar trebui să introducem în discuție câte, și în documentul de lucru câteva lucruri practice. Raportarea a vorbit despre fără de parcurs a comisiei. Da. Dar de ce nu întrebăm comisia? De ce nu invităm comisia să ne furnizeze în raportul anual un tabel comparativ pentru fiecare an, pentru că asta ar reflecta foarte clar ce s-a făcut, ce nu s-a făcut, ce dificultăți au existat. Acesta este un prim aspect. În al doilea rând, cred că trebuie să fim foarte hotărâți uh, ca pentru agenda de lucru legată de descărcarea de gestiune să procedăm întotdeauna așa și agențiile, în momentul în care se pregătesc pentru descărcarea de gestiune, să opereze astfel. Și toate agențiile, nu doar cele care se află acum în atenția noastră în baza raportului Curții de Conturi să ne furnizeze un document în legătură cu modul în care operează în ce privește conflictul de interese și există și alte aspecte în legătură cu care noi putem acționa mai proactiv. Pentru că noi am putea în fiecare an la întâmplare să selectăm trei agenții și să facem o analiză mai clară legată de ceea ce s-a întâmplat în anul precedent. În felul acesta am dobândit o imagine de ansamblu mai bună legătură cu ce se întâmplă la nivelul agențiilor. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport care este important și foarte eh, interesant, pe care noi de altfel îl solicitasem de mult. Ines, poate că ar trebui ca în concluzii să fim ceva mai critici și, pentru că eu nu vreau să se piardă ceea ce este foarte important. Este nevoie de uniformizare a regulilor privind conflictul de interese. Pentru că noi ne dorim, pe de o parte, specialiștii care vin din domeniul respectiv, dar trebuie să existe și garanția că acești specialiști lucrează în favoarea legislației Uniunii Europene și nu ca uh, braț prelungit în favoarea unei firme anume. Deci, eu dacă am nevoie de un specialist în ce privește ingineria genetică, nu uh, pot permite ca specialistul căruia mă adresez până la urmă să acționeze poate în defavoarea unor interese europene, dar în folosul domeniului din care provine. Deci, trebuie să discutăm ce înseamnă uh, conflictul de interese pentru cei care acționează în interiorul agențiilor. Cum putem uh, elimina aspecte care uh, pot să fie în legătură cu conflictul de interese, pentru că acest lucru ar trebui atunci să fie prevăzut și în statutul funcționarilor respectivei agenții. Noi Uh, nu vrem să eliminăm influența uh, industriei sau a ONG-urilor, dar trebuie să existe transparență în legătură cu această relație. Deci ceea ce uh, este menționat în raport este foarte bun, dar pe de altă parte am constatat cu îngrijorare că este atât de ușor să eviți anumite elemente care pot fi conflictuale. Pentru că depinde dacă se spune aici că uh, acel curriculum vitae pe care fiecare îl prezintă uh, nu este analizat, verificat, atunci uh, cred că deja avem o problemă. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este un raport esențial care uh, vine în momentul potrivit, pentru că în uh, toate statele membre există probleme legate de corupție, de conflicte interese, inclusiv în lumea farmaceutică aș vrea să fac câteva observații. În primul rând, cred că trebuie să analizăm uh, atunci când dorim uh, să operăm descărcarea de gestiune agențiile fiecare în parte. Pentru că uh, dacă vom acționa în grupuri de agenții, ar fi o eroare dramatică. În al doilea rând, trebuie a venit momentul de a opera niște modificări legislative. Eu salut raportul și aprecierile pe care raportoarea noastră, doamna Ayala Sender, le face, dar acum aceste propuneri trebuie să devină litere de lege. În al treilea rând, în ce privește uh, domeniul analizat. Cred că toate structurile, toate agențiile, instituțiile care funcționează în preajma Uniunii Europene trebuie să fie vate. Uh, și uh, acel centru comun de cercetare este o structură foarte importantă. Deci trebuie să explicăm foarte bine directorilor și Consiliului de Administrație care sunt obiectivele noastre nu trebuie să existe criterii diferite, trebuie să le dăm semnalul că ei trebuie să se subordoneze Uniunii Europene și controlului politic al Parlamentului. ultimă observație și uh, eu uh, sunt de acord cu propunerea de a avea o funcție publică europeană pentru că funcția publică este bine utilizată, este remunerată corect, există o stabilitate a acestei profesii și trebuie să existe și independență. Eu cred că la un anume nivel trebuie să garantăm o independență și cred că trebuie să folosim statutul public pentru a reglementa problemele legate de conflictul de interese care poate să apară. Mulțumesc foarte mult și întreb acum Comisia, domnul Mario Tenrio, dacă dorește să se pronunțe în legătură cu cele expuse, vă rog. <clears throat> <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații foarte scurte. Mai întâi uh, îi mulțumim raportarea doamnei Iala Sender uh, în principiu împărtășim aceleași convingeri și preocupări la comisie ca dumneai. La comisie suntem în curs de uh, angajarea tuturor um, eforturilor care uh, se impun. Până la sfârșitul anului vrem să elaborăm unele orientări uh, care vizează modul în care ar trebui să ne raportăm la agențiile europene. Avem deja Uh, o o primă, un prim proiect de text pe care l-am împărtășit deja cu uh, directorii agențiilor, pe care îl punem la dispoziție dacă doriți. Um, am avut deja o discuție uh, în care a arătat că acest text este bine receptat. Ideea este că acest document să ofere niște linii de orientare care să ofere uh, un echilibru între nevoia de expertiză și nevoia evitării situațiilor de conflict de interese. În același timp, vrem să uh, instituim transparența ca instrumentul cel mai adecvat pentru uh, evitarea și preîntâmpinarea conflictelor de interese. În același timp, trebuie să ne gândim și la măsuri de punere în aplicare a acestor principii. Fiecare agenție trebuie responsabilizată și am văzut în trecut că foarte multe agenții, de altfel, s-au conformat acestui consemn și au, uh, au făcut acest lucru. Rapoartele de audit arată progresele care au fost uh, consemnate. Și bazându-ne pe experiența, practica a uh, agențiilor și bazându-ne pe rapoartele de audit, am elaborat aceste recomandări, aceste, aceste linii de orientare pentru ca fiecare dintre agenții în cele din urmă să dețină un fel de uh, politică Uh, adresată posibilelor cauze, uh, de, uh, cazuri de conflict de interese, pentru că, așa cum și raportarea spune, există agenții diferite, cu atribuții diferite și cu riscuri de conflict de interese foarte specifice și diferite. Adică agențiile, în parte, trebuie să vadă în ce măsură au deja dezvoltate instrumente pentru punerea în aplicare a acestor principii de de exemplu, procedurile de selecție, declarațiile de interese ale colaboratorilor trebuie toate incluse în aceste uh, politici uh, uh, interne. Încercăm ca până la sfârșitul acestui an să finalizăm acest proiect, așa cum este și prevăzut în calendarul comun interinstituțional sigur, uh, salutăm orice discuții informale pe care am putea să le avem până atunci cu doamna raportor pentru a finaliza cât se poate de repede aceste demersuri. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim și noi, spune președintele. Cu aceasta cred că, Ines, am reușit să uh, epuizăm acest punct. Uh, dezbaterea, cel puțin, Ines, vrei să rezumi pe scurt? Mulțumesc, vreau să, vreau să mulțumesc tuturor colegilor și colegelor care au luat cuvântul, care și-au exprimat punctele de vedere. Cred că ideea este să includem uh, idei noi care să, uh, să, care să facă uh, din acest raport și un instrument de utilizare uh, de, care să fie utilizat pe viitor. Da? Pentru că uh, pentru că raportul nostru, până la urmă, vizează unul din aspectele esențiale ale activității noastre în Comisia de Control Bugetar. Vreau să mulțumesc și uh, reprezentantului Comisiei pentru ce ne-a spus și pentru oferta pe care ne-a făcut-o de a împărtăși și cu comisia noastră acel uh, proiect de, uh, de, de linii de orientare pe care l-a elaborat pentru agenții eu sper și că vom avea posibilitatea să contribuim și noi la finalizarea acestui document. Um, în ce privește anumite uh, agenții, uh, avem, uh, avem unele rezerve. Există niște cerințe, exigențe cu privire la neutralitatea și independența agențiilor. În același timp, agențiile sunt și responsabilizate. Odată ce vom avea niște criterii stabilite, agențiile vor răspunde de eh, modul în care desfășoară diferitele proceduri eh, pentru eh, a preveni și preîntâmpina ehm, apariția conflictului de interese. Dar și Comisia are o răspundere în tot acest context. Comisia trebuie să verifice dacă, de exemplu, recomandările sale au fost puse în aplicare Apoi, uh, uh, și în aceste cazuri de conflict de interes există oarecare dependență de comisie. În uh, concluzie, nu se vorbește doar de așa numitul roadmap, un calendar pentru agenții. Avem nevoie de, dincolo de acest așa numit roadmap, și de un um, instrument general, de un cadru general aplicabil tuturor agențiilor pentru combaterea apariției eh, cazului de eh, conflict de interese. Deci eh, trebuie ca acest conflict de interese să și prevenirea acestora să vizeze toate agențiile și dincolo de agenție și comisia. Apoi, sigur că pe, în funcție de diferitele dosare care sunt în lucru, nu este exclus, nu este exclus să uh, apară și unele interese naționale în uh, joc. Eu, eu știu că prin acest uh, roadmap de eliminare a conflictelor de interes la agenții am făcut, făcut cel mai important pas înainte, dar nu este și ultimul pas. Uh, pentru că trebuie să avem un cadru uh, comunitar uh, general pentru toate instituțiile publice din Uniunea Europeană în care problema conflictului de interese trebuie rezolvată definitiv. Asta este necesar pentru ca încrederea în aceste instituții, agenții și organele Uniunii Europene să crească, respectiv să fie restabilită. Noi colaborăm cu tehnicieni, cu experți și așa mai departe, dar cetățenii trebuie și ei să poată fi în măsură să uh, recunoască uh, uh, interesele instituțiilor europene, să se poată identifica cu acestea. Tocmai de aceea interesul nostru este ca agențiile, dar și personalul din agențiile europene să fie nepartinic și să fie independent. Mulțumesc! Mulțumim uh, raportarei doamnei Ayala Sender. Cu aceasta am încheiat acest punct important de pe ordinea zi și acum trecem mai departe la delegația Comisiei pentru Control Bugetar la Kaliningrad și din câte am reținut, Ian Mulder este responsabil. Poftim, Ian. Thank you. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și vă mulțumesc că ați uh, grăbit puțin ritmul deliberărilor pentru că eu va trebui să plec peste câteva, câteva minute. Eu abia aștept uh, să vizităm această parte atât de interesantă a Europei. Eu niciodată până acum, recunosc, n-am fost uh, în acea parte a Europei. Uh, sunt destule aspecte pe care le-am pregătit în documentul pregătitor la această reuniune. Vreau doar să solicit serviciilor comisiei să ne ofere informațiile pe care le-am solicitat, pentru că deocamdată Uh, acest uh, teritoriu este complet nou pentru mine și nu m-am duc aminte să există uh, prea multe rapoarte pe această temă. Dar dacă este într-adevăr adevărat că există o masivă contrabandă cu țigări și cu alte produse pe această felieră, atunci am dori să obținem și aș dori să obțin cât se poate multe informații pe această temă. De asemenea, din 1991 este pentru prima dată că am cheltuit în jur de 100 de milioane euro în această parte a Europei. Este o sumă substanțială. Am putea, vă rog, obține o listă a proiectelor, programelor pentru care au fost cheltuiți uh, banii, pentru că Curtea de Conturi Europene, Europeană uh, uh, probabil ne va solicita o dare de seamă pe această temă. Eu aș dori să solsesc la Kaliningrad Uh, cu cât se poate multe informații în uh, mapa mea de lucru pentru a putea purta niște negocieri fructoase. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și noi. Dacă comisia are uh, informații suplimentare, îl salut pe domnul Salvador Catania și pe domnul Alejandro Igenschwiller. Nu știu cine dintre dumneavoastră vrea să ia cuvântul. Yes, thank you, Chair. Uh, of course, yes, we, we can provide the... Sigur, domnule președinte, putem să oferim informațiile solicitate. Există o listă a proiectelor uh, care au fost finanțate la, uh, în regiunea Kaliningrad și vom contribui de put, bine putem la pregătirea acestei misiuni. În plus, uh, avem și o delegație la Kaliningrad uh, care va fi instruită să, uh, să aranjeze întâlnirea, respectiv prezența reprezentanților proiectelor de beneficiar cu delegația dumneavoastră. Deci vom încerca să vă ajutăm în programarea întâlnirilor pe care le veți avea acolo. Mulțumesc. Mai există cineva? Pat stați. Eu. Ehm, Îmi pare rău, Ian, că trebuie să spun că nu pot să particip uh, uh, personal la această delegație, cu toate că mă interesează foarte mult, dar am alte obligații la care nu fac posibil acest lucru. Uh, știți că am fost mai devreme șeful delegației pentru Rusia și a, în această calitate am vizitat deja Kaliningradul, inclusiv punctul de trecere a frontierei din acea regiune ehm, și eu cred că ar trebui să reușim să facem o analiză comparativă a situației de atunci și de acum uh, acolo în regiune. Președintele, mai există altcineva care dorește, să ia cuvântul? Nu? Atunci, uh, mulțumim foarte mult. Uh, Raportul mai dorește să revină? Oh, there's somebody else. Din partea Olaf? Da, vă rog, reprezentantul Olaf, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea Olaf, trebuie să spunem că regiunea Kaliningrad este o regiune extrem de sensibilă uh, din uh, cauza uh, producției ilegale de țigarete. Vreau să subliniez Eh, vreau să subliniez eh, capturile făcute eh, de care vizează anumită o anumită marcă rusească, majoritatea țigaretelor sunt destinate exportului, dar putem să spunem că în 2005 uh, un milion de uh, țigarete Gene Links au fost uh, confiscate în statele membre. În 2008 a a fost deja vorba de 308 milioane de țigarete. În 2011, țigaretele Jinling au fost țigările cele mai des capturate în Letonia, Suedia, Letonia și, de altfel, și în Germania și Republica Slovan, Slovacia, în Slovenia și Polonia. Această marcă de țigarete Uh, este uh, de calitate foarte bună și un uh, preț scăzut. Valoarea nutrițională este de asemenea foarte mare. Partea rusă întotdeauna a cerut uh, cooperarea, susținând că țigaretele sunt destinate exportului și că nu, de fapt nu se comite niciun fel de crimă, uh, niciun fel de infracțiune în regiunea Kaliningrad. Dar vreau să susțin uh, încă o dată sensibilitatea această problemă a OLAF, pentru că situația de acolo afectează interesele financiare ale UE. Trebuie să monitorizăm mișcările de, de, de marfă, de țigarete, Uh, și chiar dacă avem un oarecare control, uh, aceste mișcări necontrolate ale maselor de țigarete ne creează probleme. Mulțumesc, spune președintele. Uh, mai întâi Ine Gresle și apoi încă o înscriere la cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Dar care este rolul Kaliningradului în, în toată această contrabandă Uh, cu țigarete. Uh, știu că există un colaborator al LAF la fața locului și poate că reușim să avem o întâlnire și cu acesta. Mulțumesc, uh, domnul Cataniu, puteți răspunde la această întrebare? Da, într-adevăr, avem un acord de cooperare mutuală în domeniul vamal cu Rusia și la întâlniri trecute am solicitat autorității vamale din Rusia să ne ajute în această chestiune. Am uh, vorbit despre Kaliningrad pentru că există în Kaliningrad două companii care în mod legal uh, produc uh, Jinling în Kaliningrad, iar majoritatea acestor țigarete sunt produse pentru export. Sigur, exportul se face prin diferite state terțe intermediare, dar până la urmă țigaretele ajung în Uniunea Europeană. Okay, Jan Mulder. Information I mentioned, uh... Când am vorbit despre, uh, când am vorbit despre solicitarea mea pentru informații, m-am referit uh, la secretariatul acestei uh, comisii, care este rugat să ne ofere um, datele unor vizite anterioare și am solicitat și informații din partea Comisiei. Nu m-am gândit însă la Olaf, dar aș saluta într-adevăr dacă Olaf ar putea să ne ajute cu informații suplimentare uh, pe care să le uh, folosim uh, în vizita noastră în Kaliningrad. Și de aceea vreau să încurajez Kaliningradul să participe la pregătirea documentară a vizitei noastre în Kaliningrad. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi, punctul 7. Mulțumim foarte mult reprezentanților OLAF și reprezentanților Comisiei. Așadar, așteptăm din partea dumneavoastră informațiile pe care le-ați uh, promis pentru această delegație. Scurtul schimb de opinii a arătat că delegația la Kaliningrad este uh, una oportună și uh, că este propințătoare sub aspectul informațiilor pe care le-am putea obține. Cu aceasta suspend reuniunea noastră publică până mâine dimineața la ora 9, când vom continua cu punctul 9 de pe ordinea de zi, uh, votare electronică uh, pe diferite uh, rapoarte. Vă mulțumesc foarte mult și întreb coordonatorii dacă putem să continuăm imediat sau există, există eventual locțitori pentru aceia care nu pot participa? A, um, substitute? Există membri supleanți uh, care ar putea participa în locul dumneavoastră? Could you, could you, uh... yeah. ich, ich schlage, I propose that uh, after deci propun ca după o scurtă pauză tehnică de 3 până la 5 minute să continuăm cu reuniunea coordonatorilor, care va fi o reuniune in camera. I'm here. Yeah, I'm here. We'll arrive tomorrow.